Ah, where's my button? That one. So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Da, am plăcerea să vă urez uh, bună dimineața. Ședința este deschisă și uh, vă mai spun că mm, de la orele 12 vom vota Și deci nu avem foarte mult timp la dispoziție, așa că voi, uh, vă voi atrage atenția atunci când vă depășiți uh, timpul de vorbire. Primul punct pe ordinea de zi, raportul domnului Carlos José Iturgaiz Angulo. E vorba de punerea în aplicare a directivei privind gestionarea deșeurilor. Are cuvântul raportorul pentru 4 minute. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să mulțumesc